vă propun să ținem un moment de reculegere. Mulțumim! Trecem acum la votare. Primul vot este Burundi, cazul domnului uh, Bob Rugurica. Avem o propunere comună de rezoluție. Deci uh, votul pentru rezoluție în ansamblu prin ridicare de mâini cine este pentru împotrivă abțineri aprobat. Mr. Preda, you have a point of order. Herr Preda, domnule Preda. Mulțumesc, domnule președinte. Aș fi vrut să explic înainte de votul uh, pe Arabia Saudită faptul că PPE-ul nu a semnat această rezoluție comună pentru că, într-un alineat, autorii acestei rezoluții comune au uh, făcut o paralelă între Arabia Saudită și statul islamic și noi, uh, așa cum precizat-o și în dezbatere, am afirmat în rezoluția noastră o poziție clară în ceea ce privește uh, um, el, faptul că el să fie eliberat. Bineînțeles, suntem pentru acest lucru, dar motivul pentru care am votat împotrivă acestei rezoluții este că colegii noștri au făcut paralelismul între Arabia Saudită și statul islamic. Mulțumesc. Mulțumim. Am luat, am luat notă. Trecem la punctul următor. Arabia Saudită, cazul lui Raif Badavi, propunere comună de rezoluție șase grupuri politice punctul cinci text original în două părți prima parte cine este pentru împotrivă abțineri aprobat a doua parte cine este pentru împotrivă abțineri cred că adoptat putem verifica votul este deschis toată lumea a votat votul este închis deci este aprobat. trecem la considerentul h textul original prin ridicare de mâini cine este pentru? împotrivă abțineri adoptat considerentul m textul original cine este pentru împotrivă abțineri adoptat considerentul n cine este pentru cine este împotrivă abțineri adoptat acum votăm rezoluția în ansamblu prin apel nominal votul este deschis închidem votul și este adoptată. trecem acum la uh, punctul gropi comune ale persoanelor din așia date dispărute propunere comună de rezoluție a șapte grupuri parlamentare votăm rezoluția în ansamblu prin apel nominal. amendamentul unu a fost retras deci votăm rezoluția în ansamblu uh, prin apel nominal. deschidem votul. votul este închis. adoptat. trecem la punctul înființarea unei comisii da vă rog. au nom de 191 signataires. Numele celor 191 de semnatari ai propunerii pentru a crea o comisie de anchetă în legătură cu uh, deciziile fiscale, vreau să vă atrag atenția asupra unei chestiuni procedurale. Și anume, președintele Parlamentului a hotărât din propria sa voință să nu supună la vot propunerea celor 191 de deputați. Conform regulamentului, conferința președinților e obligată să supună la vot în fața Parlamentului cu o recomandare pozitivă sau negativă, asta e uh, opțiunea sa, propunerea inițială. Acest lucru nu s-a făcut și credem că e o încălcare a dreptului european. Vom urmări în justiție Parlamentul pentru această decizie. Mulțumesc! După cum După cum știți, este o decizie a conferinței președinților singurul organ care are dreptul în această privință și ca atare uh, trecem la uh, votare. Uh, amendamentul 1 prin vot nominal. Votul este deschis. votul este închis. adoptat. amendamentul doi prin ridicare de mâini cine este pentru? cine este împotrivă? abțineri? adoptat decizia în ansamblu prin vot nominal votul este deschis votul este închis adoptat. trecem acum la chestiunea numirilor în comisia specială nu am primit niciun amendament cu privire la propunerile conferinței președinților de numiri în cadrul comisiei speciale pentru decizii fiscale. prin urmare declar aprobate propunerile respective. trecem acum la punctul de pe ordinea de zi criza umanitară din irak și siria. avem o propunere comună de rezoluție din partea a șase grupuri politice. amendamentul patru prin ridicare de mâini cine este pentru? împotrivă? abțineri? respins. amendamentul unu prin ridicare de mână cine este pentru? cine este împotrivă? abțineri? respins punctul cinci textul original în uh, două părți prima parte prin apel nominal votul este deschis votul este închis adoptat a doua parte prin ridicare de mâini cine este pentru împotrivă abțineri adoptat amendamentul cinci prin ridicare de mâini cine este pentru cine este împotrivă abțineri respins punctul șaptesprezece vot prin apel nominal votul este deschis votul este închis. adoptat. punctul douăzeci prin ridicare de mâini cine este pentru? împotrivă? abțineri? adoptat. punctul douăzeci și trei textul original în două părți prima parte votare prin ridicare de mâini cine este pentru? împotrivă? abțineri adoptat a doua parte cine este pentru împotrivă abțineri adoptat amendamentul doi prin ridicare de mâini cine este pentru cine este împotrivă abțineri respins amendamentul trei prin ridicare de mâini cine, Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Respins. Considerentul K, vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. rezoluția în ansamblu prin ridicare de mâini cine este pentru? împotrivă? abțineri? adoptat. vă mulțumesc. rămânem pentru explicații la vot. Îi rog pe colegi, îi rog pe colegi să ne lase să continuăm ședința. Domnul Arnet are o, un punct de ordine. Vă rog să-l prezentați. Uh, yes, um, Mr. President, um, we've... Domnule președinte, am dorit să pronunț o, ex o explicație de vot în legătură cu cazul lui Raif Badawi, care este o chestiune foarte importantă pentru noi. De obicei noi nu votăm pentru astfel de moțiuni, dar de această dată am votat pentru, pentru că este uh, o problemă foarte gravă. Dar nu uh, mi s-a permis să uh, îmi explic votul. Astfel nu putem spune cetățenilor din Regatul Unit de ce am procedat așa. Din uh, câte sunt informat, pe acest articol nu se permit explicații de vot ori acest caz a fost uh, supus articolului respectiv. Asta este chestiunea. Nu există explicații de vot la acest articol. Deci uh, vă, vreau, să, vreau să trecem la uh, adoptarea procesului verbal și a textelor adoptate în cursul ședinței de ieri care sunt disponibile. Aveți observații? Nu există observații.